în temele articolului 3, alineatul 2, câtă vreme nu s-au depus contestații, domnul Culoglu devine membru al Parlamentului și al organismelor cu drepturi de pline, cu condiția să fie efectuată în prealabil declarația că nu deține o funcție care să-l facă incompatibil cu cea de, euro, de europarlamentar. Mai departe, din partea grupului ECR, am primit o cerere de desemnarea domnului Amjad Bashir în, calita- în cadrul delegației uh, privind relațiile cu Afganistanul. V-aș întreba dacă aveți observații în acest caz. Nu aveți, atunci am aprobat această desemnare. Și trecem mai departe la următoarea dezbatere, deci fiindcă ordinea de zi vorbește despre o interpelare orală la adresa Comisiei, o întrebare orală la Comisie